Ca urmare a numirii domnului Ian Duncan în calitate de membru al Guvernului Britanic, Parlamentul ia la cunoștință de vacantarea postului dumnealui începând cu 23 iunie anul acesta. Ca urmare a alegerii doamnei Terescu Comodini Cachia în calitate de deputat în Parlamentul Maltez, Parlamentul ia la cunoștință de vacantarea postului dumnealui începând cu data de 24 iunie. Ca urmare a numirii domnului Victor Negrescu în calitate de ministru delegat pentru afaceri europene în România, Parlamentul ia la cunoștință de vacantarea postului dumnealui începând cu 30 iunie. Autoritățile competente din Regatul Unit m-au anunțat um, alegerea în Parlamentul European al domnului John Flack, începând cu data de 28 iunie 2017, precum și a domnilor Rupert Matthews și Vajid Khan, începând cu 29 iunie 2017, și al domnului John Howard, începând cu 30 iunie 2017, care vin să locuiască pe următorii, în ordine, doamna Vicky Ford, domnul Andrew Luer, domnul Afzal Khan și doamna Anneliese Dodds. Bun venit colegilor noștri și vă reamintesc că uh, se află aici cu drepturi de pline și în același timp uh, trebuie să respecte toate obligațiile pe care le prevăd